epidemiei de Ebola. În numele Consiliului. Presidente, presidente onorevoli deputati signor commissario are cuvântul reprezentantul consiliului domnul de la Vendova. Domnule președinte, stimați deputați, urgența sanitară din Africa este una de sănătate publică și cere atenția comunității internaționale. Epidemia de Ebola are, nu are niciun precedent la nivel de sănătate publică și uh, are consecințe grave asupra țărilor afectate și asupra întregii regiuni. Consiliul este foarte preocupat de consecințele asupra situației socioeconomice uh, și asupra securității țărilor din Africa Occidentală, țări afectate. Amintim că, conform Centrului European pentru Prevenția și Controlul Bolilor, riscul de infectare cu virusul Ebola pentru uh, cei, uh, pentru uh, locuitorii Uniunii Europene este scăzut dacă se respectă măsurile de precauție. Uniunea Europeană a participat la Comitatea Internațională pentru a răspunde la epidemie. Ministrilor, Ministrii Afacerilor Externe au cerut un răspuns internațional coordonat și Consiliul European Extraordinar de pe 30 august a pus accentul asupra importanța, importanței unui sprijin internațional coordonat cât mai rapid și eficient a cerut mai multă coordonare la nivelul Uniunii Europene și a, cerut, a invitat Consiliul um, să adopte un cadru de reacție globală în cadrul Uniunii Europene pentru a face față acestei situații. Care au fost intervențiile noastre în cazul în speță? În ceea ce privește ajutoarele umanitare, Uniunea Europeană și statele membre au reacționat la criza Ebola încă de la început, inclusiv cu sprijin financiar acordat actorilor sanitari și umanitari și Organizației um, Națiunilor Unite aceștia au fost implicați pe teren și unii au, plătit, au plătit această implicare cu propria viață. Sub coordonarea Comisiei, statele membre au făcut uh, analize comune privind nevoile de asistență umanitară. Mecanismul de protecție civilă a fost activat la cererea Organizației Mondiale a Sănătății și uh, a ONU. Centrul de coordonare de răspuns, răspunde la exigențele operaționale 24 de ore din 24. De când s-a agravat criza, statele membre au, au intensificat sprijinul lor și au exprimat disponibilitatea să furnizeze asistență ulterioară cu experți și personal medical. Permiteți-mi să vă dau câteva exemple pe scurt. Regatul Unit a inițiat un centru de tratament în Freetown, Sierra Leone și prima parte a acestui centru va fi operativ uh, în 8 săptămâni. Franța și uh, Austria au furnizat uh, material medical. Germania a primit un membru al personalului OMS care s-a îmbolnăvit. Italia a sprijinit Organizația Mondială a Sănătății și a contribuit cu 200.000 de euro la activitățile OMS din Guinea. Încă 240.000 de euro au fost uh, trimiși recent. Am uh, aprobat o intervenție în valoare de 1,2 milioane de euro pentru prevenția și tratamentul virusului. Consiliul lucrează în momentul de față la un cadru de reacție globală a Uniunii Europene la criză și uh, se s-ar putea ca Uniunea Europeană să facă și coordonarea transporturilor aeriene, care limitează în momentul de față accesul personalului umanitar. Președinția este conștientă de nevoia de a face mai multe pentru a contribui la uh, reconstrucția sistemelor sanitare din aceste țări. Dacă nu facem acest lucru, există riscul real ca criza umanitară creată de um, epidemia de euro să se extindă la alte țări de continent. Președinția și Comisia, împreună cu Serviciul de Acțiune Externă, va continua să coordoneze răspunsul colectiv al Uniunii Europene în parteneriat cu OMS, OMS și ONU. Este activat um, cadrul uh, de reacție a Uniunii Europene. Statele membre au planuri naționale de reacție pentru a reacționa la eventuale amenințări la adresa sănătății populației. Statele membre, în coordonare cu Comisia, își coordonează reacțiile la amenințările grave la adresa sănătății cu caracter transfrontalier în cadrul Comitetului pentru Siguranța Sanitară. O rețea a autorităților naționale competente în cooperare cu Comisia și Centrul pentru uh, prevenția, pre, pentru prevenirea bolilor au responsabilitatea uh, supravegherii epidemiologice ale bolilor transmisibile. Pe 15 septembrie a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel înalt pentru a coordona fazele ulterioare ale reacției Uniunii Europene la epidemia de Ebola în Africa de Vest. Dincolo de comisarii competenți și diversi miniștri ai sănătății și uh, dezvoltării din statelor membre. Au participat la această reuniune coordonatorul la nivel înalt al sistemului ONU pentru reacția la boli cu virusul Ebola și reprezentanți ai OMS și uh, ai organizației Médecins Sans Frontières. S-a deschis calea spre o mai bună coordonare a efortului internațional, indispensabil pentru a lupta împotriva acestei epidemii. Miniștrii Sănătății din Uniune vor discuta despre acest subiect la reuniunea ministerială informală care va avea loc la Milano pe 22 și 23 septembrie în legătură cu intervenții de follow-up pe termen mediu și lung, informați de transmis uh, călătorilor și cetățenilor, nevoia de a pune în comun resurse în situații de urgență, intervenții pentru a ameliora disponibilitatea uh, vaccinurilor și medicamentelor pentru Ebola, sprijin acordat țărilor afectate, Organizației Mondiale a Sănătății și organizațiilor non-guvernamentale implicate și nevoia de a sprijini consolidarea leadership-ului global și a um, coordonării OMS și a ONU pentru a reacționa la criză. Stimate domnule președinte, stimați deputați, doamnă comisar, am uh, prezentat situația pe larg pentru a vă arăta cum președinția, președinția Consiliului este implicată uh, în coordonarea acțiunilor pentru a ajuta țările afectate și organizațiile internaționale în lupta împotriva acestei epidemii grave. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, la parola al uh, comisar. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna comisar Gheorgheva. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit uh, din partea Consiliului o prezentare globală foarte coerentă și aș vrea să contribui și eu la această dezbatere precizând trei elemente. În primul rând, caracterul acestei epidemii, în al doilea rând, ce facem din punctul de vedere al Comisiei pentru a avea un răspuns coordonat și, în al treilea rând, câteva cuvinte în legătură cu abordarea noastră pentru a ne proteja cetățenii europeni. În primul rând, deci în legătură cu epidemia însăși, este uh, o epidemie fără precedent din două puncte de vedere. În primul rând, este o pandemie care are loc în țări unde sistemul de sănătate este foarte puțin dezvoltat. Asta în primul rând. În trecut, dacă am fi avut astfel de pandemii, ele ar fi uh, fost în țări cu venituri mijlocii sau mari, unde sistemul de sănătate ar fi fost pregătit pentru a da un răspuns potrivit, nu de data aceasta. În al doilea rând, niciodată până acum o epidemie de Ebola n-a durat atât de mult timp. Deci, iată, ne aflăm într-o situație neobișnuită, dramatică, aș spune. Așa cum s-a precizat uh, deja aici, avem un coordonator uh, pentru epidemia de Ebola la nivelul Națiunilor Unite, domnul Navarro, care este foarte competent și care ne-a spus de mai multe ori uh, și chiar și ieri, avem 4963 de cazuri și 2533 de victime mortale. Însă cel mai îngrijorător este faptul că numărul de cazuri înregistrate se dublează la fiecare trei săptămâni. Și dacă nu intervenim în mod foarte activ acum, atunci ne confruntăm cu trei riscuri principale. În primul rând, în cele trei țări cele mai afectate, Guinea, Liberia și Sierra Leone, boala se va răspândi atât de mult încât uh, va fi foarte greu, aproape imposibil să-i se pună capăt. Oricum, deja situația este foarte gravă. În al doilea rând, s-ar putea să nu fim în stare să protejăm alte țări din regiune pentru ca epidemia să nu se răspândească și acolo, deci s-ar putea să se meargă și mai departe. Și în al treilea rând, și acesta este pericolul cel mai mare din punctul meu de vedere, este că cu cât mai mult timp va trece, cu atât mai mare va fi pericolul de mutație genetică a virusului și asta ar însemna că uh, consecințele ar putea fi de dreptul dramatice și de neprevăzut. Nu vorbim aici doar de o situație de urgență medicală în cele trei țări, ci vorbim de impactul asupra economiilor, asupra societății, care este foarte grav, Uh, legăturile comerciale și economia au avut de suferit. De asemenea, există implicații din punctul de vedere al securității, politic. Vorbim despre țări care au trecut prin războaie civile în anii 90, în anul 2000 și abia au ieșit din această perioadă de criză și iată acum au din nou de suferit și vorbim despre lupta împotriva acestei epidemii. Nu este o criză umanitară obișnuită unde trimitem uh, staful nostru la fața locului și ei acolo își fac datoria. Nu, e vorba de uh, adevărați profesioniști foarte competenți în domeniul sanitar care să știe ce să facă cu această epidemie și deci avem constrângeri foarte mari din punctul de vedere al personalului, echipamentului și al transportului. Și ajung astfel la al doilea comentariu pe care doresc să-l fac astăzi. Ce face Uniunea Europeană pentru a lupta împotriva acestei epidemii? Bineînțeles, am mobilizat foarte multe resurse și pot să spun cu mândrie că uh, la comisie am depășit cu 150 de milioane uh, plafonul pe care îl aveam pentru astfel de răspunsuri de urgență și din partea Națiunilor Unite se spunea că e vorba de aproape un miliard de euro, dar noi vrem să facem și mai mult. Statele membre au promis încă 78 de milioane de euro luna trecută. Multe dintre aceste state doresc să crească contribuția financiară pentru ca eficiența să fie pe măsură. Și mai important este să mobilizăm aceste resurse pentru personal, pentru laboratoare pe care le-am trimis la fața locului și, așa cum vă spuneam, statele membre aduc noi spitale, noi centre de tratament și așa mai departe. Însă pot să vă spun și uh, care a fost reacția față de uh, centrele pe care le-am trimis acolo, pentru că ne spuneau că au nevoie de tratament în comunitățile afectate, nu neapărat în aceste centre spitalicești care sunt uh, instalate în anumite regiuni. Ne centrăm pe o altă situație critică și anume evacuarea pentru personalul medical, pentru că pentru o bună parte din acest personal există o îngrijorare principală și anume ce se va întâmpla cu mine dacă eu voi fi infestat. Mă va ajuta cineva să ies din acea regiune și încercăm să îmbunătățim capacitatea de evacuare astfel încât această îngrijorare să fie rezolvată pentru personalul medical. Un ultim comentariu important. Înțelegem foarte bine cât de important este să se facă investiții în cercetare pentru vaccinuri, pentru tratament și pentru o viitoare eventuală epidemie de Ebola. Și s-a dezbătut acest lucru la începutul lunii septembrie um, în Comisia Envi cu comisarul Borgi. Să vă spun acum ce facem noi la nivelul Comisiei pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri și am primit mesajul foarte clar de la Consiliu. Vreau să vă lămuresc două lucruri. În primul rând, noi spunem că trebuie să punem capăt acestei epidemii prin izolare și uh, luptând împotriva ei, însă nu trebuie să izolăm persoanele și țările respective. Și vreau să mulțumesc uh, companiilor aeriene, cum ar fi, de exemplu, Air France, care continuă cu zborurile în regiune. Însă trebuie să facem eforturi colective pentru ca virusul să nu ajungă în Europa și pot să vă asigur că o facem. La momentul acesta se fac multe eforturi tocmai pentru ca sistemul de laboratoare pe care îl avem să facă testarea necesară în toate statele membre, acolo unde nu există competențele necesare, alte state membre intervin pentru a ajuta. Facilitățile de tratament, efortul de coordonare și toate acestea pentru a comunica uh, un singur mesaj pentru a nu crea și mai mare confuzie și pot să vă spun că întâlnirea de luni m-a încurajat foarte mult. Am auzit această declarație din partea unui stat membru care altfel n-ar face astfel de declarații și care cerea coordonare din partea Comisiei pentru că așa ne vom descurca mai bine. Mulțumesc. Are, parola, are cuvântul acum domnul Știe pentru două minute evo domnule președinte. După cum am auzit din partea doamnei comisar, acest virus se răspândește exponențial atât de repede încât, conform Organizației Mondiale a Sănătății, s-ar putea să avem 20.000 uh, de cazuri până la finele acestui an. Deci, doamnelor și domnilor, avem nevoie de discuții cât se poate de responsabile. Nu trebuie să speriem cetățenii, dar trebuie să spunem cât se poate de răspicat că până acum comunitatea internațională a subestimat pericolul pe care virusul Ebola îl constituie. Și acest lucru nu va mai fi o problemă a Africii Occidentale, se transformă într-o problemă globală care necesită un răspuns adecvat din partea Uniunii Europene. Salut spusele doamnei comisar în legătură cu cei 150 de milioane de euro investiți acum pentru uh, contracararea acestei maladii, dar este doar un pas. Organizațiile noastre partenere ne, spune că, ne spun că pe lângă acești bani este nevoie de capacități organizaționale care să permită până la urmă să izolăm acest virus. Este vorba despre capacități medicale, spitale, um, medicamente. Um, este nevoie de uh, medici și asistente pregătite adecvat și este nevoie și de informații care să circule la nivelul populației locale. Deci trebuie să acționăm coordonat. Am auzit că ministrii sănătății se vor întâlni la Milano. Îi invităm să elaboreze un plan urgent de coordonare a activităților statelor membre sub conducerea Comisiei Europene și a Națiunilor Unite. Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol fruntaș în aceste demersuri, eh, inclusiv pentru a-i proteja pe proprii noștri cetățeni. Nu avem mult timp la dispoziție, trebuie să răspundem mai decis acestei provocări. Are cuvântul doamna McAvan pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru faptul că au venit astăzi aici și ne vorbesc despre măsurile luate în această săptămână, săptămână critică în lupta împotriva virusului Ebola. Uh, OMS prevede că peste 20.000 de oameni uh, vor muri înainte de sfârșitul anului dacă facem ceva și mult mai mult dacă nu facem nimic. Deci trebuie să facem ceva. Mă bucur de ceea ce s-a întâmplat la ședința de luni la Bruxelles și de anunțul președintelui SUA că Statele Unite vor participa la acest efort global împotriva epidemiei de Ebola. Dar avem nevoie de, de măsuri pe termen scurt. E nevoie de măsuri rapide de controlare a epidemiei, dar dacă reflectăm pe termen lung, este clar că am reacționat, că nu am reacționat suficient de repede. Trebuie să ne întrebăm de ce această epidemie este mai gravă decât uh, alta de până acum. De, ace- de ce au murit atât de mulți oameni în această epidemie? Uh, și mor de 40 de ani de când a fost uh, descoperită boala. De ce uh, s-au căutat uh, vaccinuri de atât de mulți ani și încă nu s-au obținut rezultate? Cum ne putem asigura că de data aceasta se va face cercetarea necesară și ea va continua după ce boala nu va mai face uh, prima a ziarelor? Are loc uh, un test, un uh, trial în uh, Regatul Unit și sperăm că el va duce la uh, punerea pe viața unui vaccin. Statele, um, cei care uh, merg, pleacă în Africa de Vest din statele membre sunt persoane foarte curajoase care lucrează în condiții dificile. Trebuie să consolidăm sistemele de sănătate din aceste țări. Dacă ne angajăm să o facem, investim astfel în protecția cetățenilor europeni. Deci, pe termen scurt trebuie să controlăm epidemia, dar pe termen lung trebuie să ne gândim mai bine cum putem reacționa. Mulțumesc. Mr. Deva, you have the floor for one minute. Domnul Deva are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am bucurat ce am auzit de la doamna comisar în legătură cu ceea ce facem și trebuie să începem și cu programe educaționale, pentru că am înțeles că virusul s-a răspândit prin uh, consumul de carne de vânat deci carne contaminată. Așa că ar trebui să um, restrângem această problemă și Uniunea Africană și Uniunea Europeană ar trebui să fie incluse în acest program. Statele mari care pot ajuta statele mai vulnerabile din Africa ar trebui să se implice, pentru că este problema lor, dar în același timp este și a noastră. Și vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc personalului uh, din domeniul sănătății care și-au riscat viața tocmai pentru a salva alte vieți omenești. Și aș vrea să o întreb pe doamna comisar dacă există un vaccin sau dacă există vreun tratament în Statele Unite și uh, dacă n-ar trebui să accelerăm acest proces și să nu așteptăm o altă criză, o altă epidemie pentru a testa ceea ce avem. Mulțumesc și acum domnul Gărăț două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Subestimarea crizei de către comunitatea internațională, ca și absența unei strategii bine coordonate, explică propagarea atât de neliștitoare a acestui virus. Acum uh, să vedem cum vom face față acestei provocări. Deocamdată nu cred că suntem uh, la înălțimea așteptărilor pentru că uh, iată că acum se dublează la trei săptămâni odată incidența cazurilor de Ebola. Deci, ă, ce ă, ne trebuie în clipa de față? Trebuie să fim vigilenți, bineînțeles. Ă, trebuie să colaborăm și cu mass media, trebuie să creăm capacitățile necesare pentru a-i spitaliza pe cei care sunt infectați și asta nu mâine, ci încă de pe acum. Este nevoie de o acțiune cât se poate de hotărâtă. Trebuie să vedem ce este de făcut. Lansăm un apel la comunitatea internațională să mobilizeze toate mijloacele, inclusiv mijloace militare, pentru ca, prin coordonarea Națiunilor Unite, să acționăm. Trebuie să stopăm discuțiile academice. Trebuie să um, asigurăm îngrijirea necesară persoanelor contaminate Prea uh, adesea, de fapt, uh, persoanele nici măcar uh, nu sunt izolate. În felul acesta, um, alte persoane se pot contamina. În Liberia lucrurile au evoluat cât se poate de dramatic. În această țară sistemul de asistență medicală este la pământ. Deci um, trebuie să încercăm să creăm alte structuri de asistență medicală în regiune, să ne gândim și care este impactul acestei crize asupra situației economice din această țară. Mijloacele de producție, practic, uh, sunt uh, depășite în clipa de față. Deci uh, este nevoie de asistență medicală, de ajutor cu medici, asistente, medicamente pe care să le furnizăm. Mulțumesc, iar acum pentru un minut și jumătate doamna Sanchez. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știm uh, care este numărul de victime al Ebola. Sistemele de sănătate în Africa Occidentală sunt foarte vulnerabile și sunt de-a dreptul colapsate. Au uh, doar uh, doi medici pentru 100.000 de locuitori și cu asta pot să facă foarte puțin față situației și Uniunea Europeană nu face decât să reducă bugetul pentru dezvoltare. Țara mea, de exemplu, Spania, a redus cu 74% acest buget din 2011 până acum. Ajutorul umanitar nu înseamnă că le dăm din milă, ci este vorba de adevărată justiție și avem datorie față de aceste țări din Africa. Să nu mai vorbesc despre adevărata expoliere pe care am făcut-o acolo. Însă se pare că cei din Sud nu sunt uh, o prioritate pentru noi nici atunci când au cu adevărată nevoie de noi. Avem o situație care poate deveni o adevărată amenințare la nivel mondial și doar în astfel de cazuri începem să facem ceva. Însă Europa nu acordă prioritate acelor elemente care sunt esențiale. Lipsesc medici, laboratoare, unități de um, izolare, formare pentru profesioniști de acolo care au nevoie de cursuri, nu au nevoie de susținere militară. Ar trebui să facem precum cu care va trimite 165 de medici specializați și nu exemplul Statelor Unite care propune să trimită 3000 de soldați pentru a dezvolta infrastructura de sănătate. Există deja prea multe probleme pentru aceste persoane și nu trebuie să militarizăm și mai mult regiunea. E nevoie de un adevărat plan european pentru resursele pe care le avem pentru a oferi ajutor umanitar acum. Nu putem aștepta. Niciun minut. Mulțumesc. Mulțumesc și acum, doamna Rivazi, un minut jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la modul în care s-a reacționat greșit la această epidemie care s-a declanșat pe 22 martie în Guinea și apoi s-a extins la Sierra Leone, Liberia, Senegal și Nigeria. Așa cum ați spus-o, au fost infectate peste 4900 de persoane, dar de fapt e o, doar o evaluare. Au murit peste 2400 de oameni. Comunitatea internațională nu a reacționat la, suficient de repede, nici măcar OMS-ul. Au spus se va repeta situația din trecut, vom putea controla epidemia, dar uh, epidemia s-a extins. Aceste state nu au putut reacționa, se află în stare de necesitate. Uh, când vedem situația din Liberia, chiar și primul ministru spune că țara va colapsa, nu mai există sistem de sănătate, nu mai există uh, un, un climat de afaceri uh, și există și riscul unei crize alimentare. M-am bucurat când Comisia a spus vom da 150 de milioane de euro. Nu e suficient, pentru lipsește coordonarea internațională. Noi am fi dorit ca Națiunile Unite prin OCHA pentru crizele umanitare să coordoneze situația. Când am auzit pe președintele Obama care a spus voi trimite militari, voi răspunde colegii mele, nu e vorba de 3.000 de militari, e vorba de 3.000 de persoane care vor crea spitale pentru a răspunde nevoilor de pe teren. Dar totuși nu va fi suficient. Comisia trebuie să spună și noi vom crea spitale um, și noi vom trimite personal. Copiii mei uh, lucrează acolo cu um, Médecins Sans Frontières, dar situația este catastrofală. Când comisarul Borga a spus Uh, virusul nu va ajunge în Europa, dar dacă virusul uh, suferă o mutație, epidemia va fi mondială, deci trebuie să măsurăm amploarea problemei. Și un ultim element pe care doresc să vi-l spun. Spuneți că trebuie să poate să se facă repatrieri medicale, nevoie de avioane, dar știți că deocamdată niciun avion nu e capabil să repatrieze un voluntar sau personal umanitar de acolo? Are cuvântul acum uh, domnul Corao, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Epidemia cu virusul Ebola în Africa de Vest are un impact major la nivel sanitar și uh, costă mult în vieți umane. Peste 2500 de, morturi, de, de morți uh, și 5000 de persoane infectate. Nu s-a uh, acordat suficientă atenție acestor țări afectate. Lumea occidentală s-a alarmat și s-a mobilizat dar atunci când uh, a decedat o persoană din Occident. Dar nu am fost atât de emoționați uh, uh, și în legătură cu sutele de victime africane. S-a vorbit deseori de blending. Care este o mai bună ocazie decât urgența creată de, de virusul Ebola um, să punem la plată companiile multinaționale care fac profituri enorme în, acest, în aceste țări. Virusul Ebola reprezintă și o problemă socială și politică cu efecte economice dezastroase. FAO a anunțat riscurile um, pentru economia Africii Occidentale insecuritatea alimentară um, răutățește și mai mult situația economiilor din aceste țări, ale căror exporturi lipsă, riscă să se reducă enorm. Economiile locale sunt foarte slabe, sistemele de sănătate ineficiente sau chiar uneori inexistente. Lipsesc infrastructurile de bază, drumurile sau, uh, și alte elemente din infrastructură pentru a face față urgenței dar și atitudinea față de boală pe, în rândul comunităților locale și nivelul scăzut al alfabetizării uh, permite o propagare mai rapidă a um, virusurilor, a, a virusilor. Întrebarea mea, solicitarea mea, dragi colegi, este dacă Europa este gata să facă față acestei provocări majore și dacă da, cum? Mulțumesc. un minut Are cuvântul acum domnul Salvini. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de mii de morți și în acest caz Europa se trezește ultima. E vorba de un virus a cărui perioadă de incubare este uh, de până la 20 de zile și în operațiunea Mare Nostrum în Italia ajung mii de persoane, inclusiv provenind din țările în care acest virus ucide. E vorba de Nigeria, Senegal și Liberia. Deci, dincolo de faptul că cu cât intervenim mai rapid în acele țări, cu atât mai bine pentru toată lumea, mai ales uh, pentru ei, dar mă întreb și vă întreb dacă anumite țări, cum ar fi Corea de Sud Arabia Saudită, nu se gânde, care se gândesc chiar să-și, încheie, să-și închidă frontierele eh, imigranților din aceste țări, noi ce facem dincolo de a le salva viața acolo? Ce facem pentru a evita problemele la noi? Și mă întreb vă întreb dacă Europa poate să se facă că nu se întâmplă nimic atunci când ajung pe țărmurile noastre mii de persoane care, dincolo de virusul Ebola, sunt purtătoare sau pot fi purtătoare și sunt purtătoare și de tuberculoză și alte boli care nu se opresc în Italia. Deci problema nu este la Italiei, ci a întregii Uniuni Europene. Are un sens să salvăm aceste persoane pe mare fără niciun fel de controle sau dacă nu am cheltuit mai bine banii care folosim pe Mare Nostrum în Africa pentru a evita aceste călătorii ale morții și pentru a evita posibila contaminare a copiilor noștri. Mulțumesc! Are cuvântul acum um, domnul sau doamna Venta. Panie przewodniczący, w Afryce Zachodniej trwa największa... Mulțumesc, domnule președinte. În Africa Occidentală, ne confruntăm cu o adevărată criză. Mii de morți și 160.000 de persoane din cadrul personalului medical care au avut de suferit. Infrastructura este deficitară, de asemenea există problema obiceiurilor, a tradițiilor și lipsa de cunoștință în legătură cu consecințele acestei boli. Este o epidemie la nivel internațional, o epidemie care ar putea ajunge în Europa și n ar putea afecta pe noi toți. Ar trebui deci să susținem țările africane, ar trebui să trimitem ajutor umanitar și să evităm apariția de noi focare de epidemie. Evoluția acesta este foarte importantă și eu susțin um, fondurile suplimentare de 140 de milioane care trebuie acordate țărilor afectate. Rata mortalității este uh, în jur de 50% și doar dacă îi ajutăm uh, pe cei din Africa Occidentală vom avea o șansă să depășim această criză. Mulțumesc, domnul Guerrero, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Continentul african este cunoscut sub numele de continentul durerii. Însă de data asta, iată, uh, este o adevărată realitate. Foametea, genocidele au pus capăt uh, milioanelor de vieți omenești în, pe acel continent. Și iată, lipsa de acces la apă, de educație, mortalitatea infantilă, iată probleme care afectează foarte multe persoane pe continentul african. Pe de altă parte, există și violență armată, terorism, conflicte civile peste tot în regiune. Este un continent care în urmă cu câteva decenii a depășit colonialismul și care acum este colonizat din punctul de vedere al infrastructurii și a resurselor pe care le deține. Iată, pe acest continent a apărut această criză a virusului Ebola. O criză care, așa cum arăta foarte bine doamna Georgieva, doamna comisar, are trei caracteristici. În primul rând, o creștere exponențială a numărului de persoane afectate, un procentaj al uh, ratei mortalității uh, foarte ridicat, în jur de 60-70% și pe de altă parte lipsa de infrastructură în domeniul sănătății, fără de care nu se poate rezolva această problemă. Iată de ce este normal că în acest moment să oferim material, echipament, personal și să permitem accesul ajutorului umanitar. Iată, cred că Trebuie să susținem Consiliul de la Milano, să susținem întâlnirea de la Națiunile Unite și, în sfârșit, pe 24 septembrie să susținem decizia donatorilor. Și încă un ultim comentariu. cât mai repede statele membre vor ratifica al 11-lea fond de dezvoltare, cu atât mai repede vom avea fonduri pentru a răspunde din punct de vedere structural la această problemă. Mulțumesc, doamna Ford, un minut. Thank you. Mulțumesc. La începutul acestui an am uh, vorbit despre activitatea acestui Parlament în relația cu țările în curs de dezvoltare. Peste 600 de milioane de euro i-am cheltuit în ultimii ani pentru combaterea unor uh, boli uh, care pot să afecteze sănătatea cetățenilor. Și uh, Comisia a încercat chiar să uh, urgenteze utilizarea acestor bani pentru cercetările uh, legate de uh, găsirea unor vaccinuri care să combată Ebola sau alte maladii. Noi trebuie să colaborăm cu cercetătorii din alte luni, cu companiile private, cum sunt Glaxon, Um, care um, au potențialul de a elabora un vaccin împotriva Ebola. Ebola este o amenințare globală, dar noi avem deja experți care încearcă să găsească noi metode de tratament. Ă, însă sunt și alte probleme, probleme etice și de alte natură legate de ă, asemenea provocări. Eu cred că banii de care dispunem trebuie să ajungă la oamenii de știință care sunt chemați să acționeze încă de pe acum. Mulțumesc. Aveți ă, două cartonașe albastre. Acceptați să răspundeți colegilor? Yes, okay. Uh, eh, Mr. Carney, you have the floor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Carper, oare colega mea împărtășește opinia uh, colegului care a vorbit despre riscul contaminării cu uh, carnea de vânat? Și uh, oare nu ar fi cazul să uh, uh, revizuim situația din acest punct de vedere la nivelul guvernelor noastre pentru a analiza riscurile care există din acest punct de vedere? Pentru că există și în Regatul Unit puncte de acces în țară a posibilității de a intra persoane contaminate sau de carne contaminată. Colega mea a spus că aceste fonduri trebuie să meargă la cercetători. Ești dori să întreb dacă există un sistem pentru a controla cum folosesc cercetătorii acești bani. În Italia, de exemplu, există multă corupție și în legătură cu aceste fonduri și acest, cercetătorii de multe ori uh, uh, sunt implicați într-un sistem de nepotism și banii pentru cercetare în Italia, cel puțin, um, nu ajung în tot, nu sunt întotdeauna folosiți eficient pentru cercetare și de aceea trebuie să existe metode de verificare. Mulțumesc! În ce privește prima întrebare, avem un principiu foarte clar în acest Parlament, dar dacă doriți să adresați întrebări altor membri, eh, vă rog să direcționați persoanei vizate această întrebare. Eu nu pot să răspund la întrebarea pe care dumneavoastră de faptul adresați domnului Deva. Este un coleg pe care îl stimez, dar nu sunt domnul Deva. Dar oricum voi răspunde la întrebarea legată de rolul britanicilor în programele de cercetare pe care le descriu. Iar în legătură cu cea de-a doua întrebare, iarăși nu pot vorbi în numele cercetătorilor italieni comunitatea cercetătorilor din Marea Britanie își asumă un rol de pionierat în uh, căutarea de soluții împotriva unor asemenea flageluri. Deci, uh, de exemplu, uh, încercăm acum să combatem tuberculoza care este rezistentă la medicamente și care se răspândește în anumite regiuni din Marea Britanie. Deci, în acest program, uh, sigur că uh, nu toate statele membre ale Uniunii Europene uh, sunt dispuse să contribuie financiar pentru cercetare, dar eu cred că trebuie susținută comunitatea cercetătorilor în domeniul medicinii. Mulțumesc pentru două minute, doamna Dezamescu. Mulțumesc, domnule președinte. Toți colegii au spus, o repet și eu, e nevoie de o mobilizare internațională urgentă împotriva acestui groaznic flagel cu consecințele de crise deschise la nivel sanitar, economic și, în curând, social. Trebuie, după ce vom ieși în această criză, să ne întrebăm de ce reacția internațională a fost atât de lentă, ce nu a funcționat bine luni de zile, de ce a durat atât de mult înainte de a reacționa cum trebuie. Apoi doresc să salut angajamentul președintelui Obama. Cred că e un lucru bun faptul că cineva cu multă autoritate a abordat problema. Faceți și dumneavoastră acest lucru, doamnă comisar, dar regret faptul că nu face cineva cu mai multă autoritate decât dumneavoastră. Nu știu unde e președintele Comisiei, președintele Consiliului Italian, care să se exprime în numele, președ... în numele Uniunii Europene în această bătălia noastră comună împotriva virusului Ebola nu s-a făcut încă acest lucru și trebuie făcut în al treilea rând. Noi dăm bani, e foarte bine, dar știm că nu e nevoie doar de bani pe teren. Când vorbim cu personalul medical de pe teren, ne spun că nu sunt suficient de numeroși, au nevoie de ajutor concret, logistic, de personal medical suplimentar, de laboratoare mobile, de ajutor pentru transportul lor aerian dacă e nevoie. Și trebuie să ne punem uh, mijloacele în comun pentru a ne mobiliza în aceste direcții. Nu trebuie să așteptăm ca virusul să ajungă în țări vecine, trebuie să prevenim acest risc în țările vecine, mai ales Côte d'Ivoire și Mali. Trebuie să luptăm bătălia cu acest virus și Europa trebuie să fie la înălțime. Mulțumesc. Uh, Signora Maria. Are cuvântul acum doamna Arbol Guzman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sierra Leone, Liberia, Guinea Gonaki și iată multe țări care trec acum prin această epidemie de Ebola. Însă nu doar epidemia distruge mii de vieți omenești, se adaugă aici și sărăcia, pentru că toate aceste țări suferă de pe urma faptului că sunt țări sărace sau sărăcite. Uniunea Europeană, statele membre au întors spatele față de problemele cu virusul Ebola în ultimii ani și doar atunci când am văzut că acesta poate ajunge în Europa și că frontierele noastre sau zidurile pe care le construim la frontiere nu ne pot proteja, doar atunci am reacționat. Nu i-am ajutat pe cetățenii africani, ci am încercat să ne salvăm și să ne ajutăm pe noi înșine. Și se pare că nu toate viețile omenești au aceeași valoare. Marile companii farmaceutice nu sunt interesate de bolile săracilor. Asta nu le aduce beneficii. De aceea cred că este important să arătăm și Parlamentul European ar trebui să salute anunțul făcut de Cuba și anume de a trimite personal medical pentru a lupta împotriva epidemiei de Ebola. E vorba de 165.000 de persoane. Cuba, iată, încă o dată dă dovadă de solidaritate internațională. Mulțumesc. La parola onoreu Ebuc, pe un minut 30. Mulțumesc și acum domnul Ebuc, un minut și jumătate. Sehr verehrter Präsident, herzlichen Stimate domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să fac un apel. Am ascultat multe intervenții legate de Ebola, despre efectele ei, dar și despre uh, Um, necesitatea de a ajuta țările aflate în această situație. Uh, toate organizațiile dispuse să acorde ajutor, dar și guvernele locale sunt supra-solicitate. Nu este vorba doar despre un act de solidaritate, e vorba de mult mai mult. Este datoria noastră să facem tot ce ne stă în putere pentru a ajuta. S-a vorbit aici despre uh, posibilitatea de a acorda echipament militar, iar personalul militar de asemenea ar putea sub egida Națiunilor Unite sau sub conducerea Națiunilor Unite să se deplaseze în acele regiuni pentru a ajuta. Există o bună ierarhie, o bună structură de comandă care poate fi funcțională la fața locului. Sunt uh, forțe foarte bine pregătite, cred că trebuie să recurgem la ele, nu putem să ne permitem să așteptăm mai mult dacă vrem să stabilim până la urmă această catastrofă umanitară este un apel pe care îl adresez tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să acționeze, să încetăm să discutăm pur și simplu, pentru că dacă avem posibilitatea să limităm răspândirea acestei boli, acum trebuie să acționăm. Deci, um, repet apelul meu, trebuie să-i ajutăm pe acei oameni nu doar prin bune intenții, ci și prin fapte și printr-o acțiune consecventă. Mulțumesc, președintele. Dau cuvântul uh, acum pentru un minut și 30, doamnei Meleng. Mulțumesc, domnule președinte. Gravitatea epidemiei de Ebola trebuie să ne oblige să uh, ne gândim și la riscul de pandemie în Europa. Este clar că statele europene nu au fost uh, suficient, nu au reacționat suficient. Um, asistența acordată statelor africane nu a fost eficientă până acum. Um, s-a întârziat cu trei luni în um, recunoașterea acestei epidemii ca epidemie. Uh, există mișcări migratorii intercontinentale necontrolate. În epidemii recente, SRAS sau H1N1, de data aceasta, Uniunea Europeană trebuie să-și, să-și asume responsabilitățile, pentru că este inevitabil ca într-o zi să apară o epidemie și în Europa. Măsurile sunt luate astăzi cu șase luni întârziere trebuie să reacționăm în sfârșit printr-o cooperare reală la nivel sanitar între țările în curte de dezvoltare și Uniunea Europeană, ajutându-le să-și creeze propriul lor sistem de securitate socială. Trebuie să se revizuiască politica migratorie a Uniunii Europene cu control sanitar la frontiere, dar și la frontierele dintre statele membre cu zone de carantină medicalizate, că ne place sau nu, uh, medicii uh, care se ocupă de epidemii ne sfătuiesc să facem asta. Trebuie să se creeze chiar în Europa structuri specifici de îngrijiri uh, pluridisciplinare. Medicii au luciditatea care lipsesc oamenilor politici. Numai astfel, mâine Europa va putea spune că și-a asumat responsabilitatea. Mulțumesc! Stimați deputat, vă rog să vă respectați timpul pentru că dacă nu, următoarea dezbatere va fi mult întârziată. Are cuvântul acum domnul Peter Lize, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Și eu am lucrat uh, câțiva ani ca medic într-o țară în curs de dezvoltare, de aceea îmi pot imagina foarte bine cum se simt colegii care acum se luptă cu Ebola și care este și situația pacienților și am un respect uriaș față de toți cei care acum acordă ajutor la fața locului. Și găsesc că uh, nu este deloc corect să avem colegi aici în Parlamentul European care încearcă să uh, ironizeze această situație, făcând trimiteri la Cuba sau la altceva. Nu trebuie să politizăm lucrurile. Uh, oamenii din Europa nu trebuie să se teamă că uh, vor fi infectați. Este bine să primim oamenii care au ajutat la fața locului și să le garantăm că vor fi bine tratați. Cetățenii europeni trebuie să se simtă siguri atât cât pot aprecia ca medic uh, vis-a-vis de riscul acestei infecții. Dar avem datoria noastră umanitară să ajutăm celor uh, din uh, Africa Occidentală să limiteze Um, acest flagel. Acolo este vorba despre crize dramatice cu care se confruntă oamenii și, din nefericire, există foarte multe zone lovite de criză în uh, lumea de astăzi. Este foarte bine că acum Comisia, doamna comisar și alții au găsit soluții pentru a suplimenta fondurile de asistență. Dar, um, sigur, putem avea probleme și în ce privește bugetul nostru. În ultimele zile, în repetate multe rânduri am auzit în statele membre că s-a spus trebuie să facem mai mult în Ucraina, în Irak, în Africa Occidentală, în Palestina. Giovanni Lavia este raportorul nostru pentru buget și spunea de fiecare dată bugetul nostru este suficient dotat pentru situațiile de criză. Cred că trebuie să încercăm să fim mai flexibili din acest punct de vedere pentru a face față crizelor. Mulțumesc, doamna Arena, pentru un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt uh, scandalizată nu doar la aceste referințe, ci și în ceea ce privește problematica imigrației, pentru că unii au utilizat această epidemie pentru a vorbi de migrație. Încă din martie, Medicii Fără Frontiere ne arată cât de periculos este acest virus și această epidemie. Iată, am ajuns șase luni mai târziu, în luna septembrie, și virusul înaintează. Contaminarea este exponențială, se dublează numărul de persoane infestate la fiecare 15 zile, deci există o adevărată urgență și s-ar putea să ne pară rău de faptul că nu am reacționat destul de rapid. Așa că astăzi ar trebui să ne punem întrebări în legătură cu ce am putea face pentru a pune capăt acestei epidemii. Și ar spune că e aproape simplu și Medici Fără Frontiere ne-au spus clar ce trebuia să facem. Avem nevoie de o abordare coordonată, avem nevoie de echipament, de uh, celule de izolare, de spitale ambulatorii, laboratoare, puntea aeriană. Iată, toate aceste lucruri de care dispunem la nivelul statelor membre, indiferent că e vorba din punct de vedere civil, dar și din punct de vedere militar, așa cum se spunea mai devreme. Pentru că dacă vorbim despre armată, da, aș dori să avem uh, armată umanitară care sus- să susțină această populație. Așa că să nu ne ascundem după degete, pentru că orice mijloc este bun pentru a combate virusul Ebola, pentru a lupta împotriva acestei epidemii, așa că ar trebui să cerem Consiliului și Comisiei să pună aceste mijloace la dispoziția acestor populații cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Ries un minut. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii au făcut-o deja, au vorbit mult despre gravitatea situației. Nu voi reveni la cifre, cifre care sunt cunoscute și chiar subestimate, conform experților. Această situație de urgență și um, faptul că reacția noastră este foarte lentă chiar dacă, în fine, președintele Obama, dumneavoastră, domnul Gheorgheva și OMS, spunem cu toții același lucru. E nevoie de prevenție, de cercetare, toate acestea vor necesită timp, dar între timp țările noastre au capacități civile și militare de a interveni rapid, prevăzute pentru astfel de crize medicale și umanitare. Structurile Organizației uh, Mondială a Sănătății și experții de pe teren cer coordonare în rândul nostru. Domnule președinte, ați vorbit mult despre această coordonare, dar uh, ei acolo și doamna Rivezi, care își are copiii pe teren, uh, cer mai multe, cer uh, să acționăm imediat. Închei, domnule președinte, dacă dorim să evităm extinderea acestui virus în Africa și la noi, Solidaritatea astăzi nu e o opțiune, este o datorie. Mulțumesc. François Grostet. Are cuvântul François Grostet, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. S-a spus deja aici, în cadrul dezbaterii, previziunile OMS pentru această epidemie sunt foarte pesimiste. E clar că nu este vorba doar de o problemă care afectează Africa Occidentală, pentru că suntem toți afectați și iată a sosit momentul să ne mobilizăm. E nevoie de o mobilizare în urgență pentru că am pierdut deja foarte mult timp. De altfel, a, e foarte ușor să susținem că nu suntem responsabili, spunând că această boală nu a atins continentul nostru. Însă este vorba de o adevărată criză mondială. Valorile pe care le susținem noi, europenii, sunt valori de solidaritate, de demnitate, de respectarea drepturilor omului și de aceea trebuie să susținem țările afectate. Aceasta este obligația noastră morală. Aș vrea să spun și să salut eforturile făcute de uh, personalul medical, de ONG-urile care sunt acolo la fața locului. Însă, dincolo de aceste valori pe care le-am menționat, e vorba și de protejarea cetățenilor noștri de consecințele directe ale acestei crize sanitare. Bineînțeles, o criză sanitară care ar putea ajunge în Europa, însă există și riscul destabilizării acestei regiuni din punct de vedere social, economic și umanitar. Așa că Europa nu poate sta cu brațele încrucișate în fața unei astfel de drame pentru că aceasta este Europa cetățenilor noștri, o Europa care își asumă rolul la nivel internațional, care își asumă responsabilitățile. Însă ar trebui să ne întrebăm, pentru că virusul um, Ebola a fost descoperit în 1974 și până acum nu există niciun fel de tratament. Iată, ar trebui să ne punem întrebări în legătură cu această problemă. Asta ne dovedește că trebuie să încurajăm cercetarea și uh, studiile în toate aceste domenii, pentru că asta dă dovadă de solidaritatea noastră. Epidemia Ebola ne face să ne punem întrebări dincolo de criza sanitară și Uniunea Europeană trebuie să dea răspunsuri clare pentru țările afectate și pentru noi înșine. Mulțumesc, domnul o minut și jumătate. Oh. Doamna comisar, stimate domnule președinte, da, este o urgență, așa cum s-a spus și până acum, 20.000 de persoane care uh, vor putea deveni victime potențiale de acum până la sfârșitul anului, dar să ne gândim că un milion de africani deja acum se află în carantină a vis uh, vis de acest flagel. Uh, deci ă, trebuie să apreciem eforturile pe care Comisia Europeană le face pentru a debloca niște fonduri pe care să le pună la dispoziție 200 de milioane de euro ă, pentru moment, dar eu cred că trebuie să sporim și numărul capacităților spitalicești care există acolo. Personal calificat ar trebui să se deplaseze în zonă, poate laboratoare mobile, ar trebui să creăm un pod aerian ă, din acest punct de vedere. Acest aceste lucruri ar put- ne stau la îndemână și am putea acționa vis-a-vis -vis de această urgență. Eu am fost raportor și în legătură cu provocările transfrontaliere grave. În iulie 2013 s-a adoptat acest raport și um, um, în, în noiembrie 2013 uh, ar fi trebuit uh, să putem transpune în practică aceste prevederi. Eu cred că trebuie să organizăm o reuniune extraordinară a miniștrilor sănătății care să analizeze această pandemie și sperăm ca deciziile care se vor lua să facă față acestor provocări. Uniunea Europeană trebuie cât mai repede posibil să acționeze. Trebuie să furnizeze instalațiile sanitare necesare, să activeze laboratoare laboratoarele europene pentru a detecta factorii patogeni uh, ai acestei maladii și să colaborăm cu Centrul European de Prevenție a îmbolnăvirilor. Mulțumesc, spune președintele. Uh, pentru un minut, doamna Berder. Mulțumesc. Numărul cazurilor de Ebola se dublează odată la trei săptămâni și în curând acesta ar putea fi un pericol și aici, în um, Europa. Uniunea Europeană a început să se mobilizeze, dar trebuie să facem mai multe și mai rapid. Trebuie să prevenim um, noi focare de infecție. Trebuie să se găsească tratamente pentru boli ca Ebola și altele. De multe ori aceste boli sunt ignorate de companiile farmaceutice pentru că nu câștigă de pe urma lor. De aceea trebuie să investim uh, fonduri publice um, centrul de la uh, Cambridge se poate ocupa de studiile privind Ebola. Au făcut uh, studii clinice um, din finanțări europene. Este vital să finanțăm aceste tipuri de cercetări. Trebuie să formăm oameni de știință și să obținem experiența acum, pentru că data viitoare, când apare o nouă epidemie, să putem salva vieți cuvântul acum domnul domnule președinte. doamnă comisar, domnule subsecretar de stat, îmi încep uh, intervenția cu un gând uh, la victimele acestei epidemii și doresc să mulțumesc sincer din partea întregului Parlament celor care um, au fost voluntari, medici, infirmiere și mai departe, pentru a încerca să controleze și în interesul statelor europene această epidemie foarte gravă. Uh, un subiect important și nume cel al resurselor prevăzute. Pentru a interveni rapid și uh, în mod ferm e nevoie de resurse pentru a mobiliza um, resurse umane și mijloace materiale. Există puțin buget în Europa pentru asta, pentru că în cadrul financiar plurianual nu avem marge de flexibilitate suficiente. De aceea, în negocierile bugetului care au loc în momentul de față, trebuie să tragem atenția asupra faptului că anumite resurse sunt foarte necesare, chiar dacă fac parte, chiar să le luăm de la programe mai puțin prioritare decât această intervenție. numele Parlamentului ca președinte al Comisiei pentru Sănătate, luni la Milano voi vorbi despre nevoia unui efort enorm, extraordinar al celor 27 de state membre pentru a interveni în mod coordonat și imediat pentru că o astfel de epidemie care astăzi nu ne privește direct, dar care cu siguranță trebuie, împotriva căreia cu siguranță trebuie să luptăm fără a mai pierde timp, Um, este în interesul uh, continentului nostru. Mulțumesc. Domnul Van, doamna Van Bremt. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte mult timp la dispoziție, așa că aș vrea să atrag atenția asupra unui singur punct care a fost deja menționat aici. Este vorba de coordonare. Aș cita aici pe domnul Navarro, coordonatorul de la Națiunilor Unite pentru această epidemie. Dânsul spunea că coordonarea ne permite să salvăm vieți omenești. Această coordonare înseamnă uh, interacțiune între îngrijiri, îngrijiri medicale, logistică și protecția acestor persoane. Așa că am impresia că dumneavoastră la comisie ați spus statelor membre să nu trimită bani separați, ci să lucrăm împreună. Însă, din păcate, n-ați primit prea multe răspunsuri până acum. Din fericire, lucrurile au început să se schimbe săptămâna asta, epidemia a început să devină dramatică și noi am început să tragem învețămintele. La Consiliu ne-ați povestit care sunt inițiativele pe care le-ați luat. E foarte bine și frumos să avem astfel de inițiative pozitive, însă ar trebui ca și Comisia să fie considerată ca un adevărat coordonator al tuturor acestor eforturi de combatere a epidemiei. Și ar mai trebui ca Parlamentul să susțină Comisia, Parlamentul și Comisia ar trebui să fie susținători a acestor acțiuni și să utilizăm expertiza pe care o avem în toate statele membre. Expertiza ce trebuie utilizată în comun pentru a pune capăt crizei în Africa, unde sistemul de sănătate nu funcționează foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Jimenez Beseril, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să transmit uh, un cuvânt de susținere pentru victimele acestei epidemii și vreau să salut toate persoanele care lucrează la fața locului și își pun în pericol viața pentru a-i ajuta pe cei de acolo și care oferă garanții pentru răspunsul necesar în fața acestei epidemii. Domnul, um, există și un cetățean spaniol, preotul Miguel Pajares, care și-a pierdut viața tocmai într-o astfel de acțiune din cauza virusului Ebola. Există persoane care la ora actuală sunt repudiate de către propria lor comunitate pentru că au fost infestate. OMS a declarat această epidemie o situație de urgență la nivel internațional și a spus că e nevoie de măsuri foarte rapide. Uh, e vorba de o epidemie care a făcut deja 230.000 de victime omenești. Situația se deteriorează foarte rapid și Ebola a afectat economiile fragile din regiune și ordinea publică de acolo. Nevoia de ajutor umanitar este în creștere și dacă nu oferim va fi și mai greu să luptăm împotriva acestei boli numărul de persoane afectate este mult, uh, mult prea mare. Știm că la Comisie s-a crescut ajutorul umanitar, însă în același timp trebuie să creștem toate ajutoarele care sunt transmise spre regiune, să avem fonduri necesare pentru studii, pentru cercetare, pentru ca această epidemie să nu se extindă. Însă asta nu înseamnă să condamnăm și mai mult aceste țări care au avut deja prea mult de suferit, deci să nu le izolăm prea tare. În încheiere aș vrea să reamintesc toate aceste persoane care sunt uh, bolnave, care sunt infestate, care uh, trebuie uh, susținute de noi, indiferent că e vorba de cetățeni americani, europeni, africani sunt persoane care sunt adevărați eroi și care merită nu doar atenția noastră, ci și ajutor care să vină foarte rapid. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Șaldemos, un minut. Mulțumesc! Epidemia cu Ebola este o provocare globală și uh, de aceea uh, este bine să constatăm că atât Uniunea Europeană cât și pe plan uh, național toate statele membre au decis să acționeze. Era și timpul. Dar uh, aș adresa un apel la adresa Comisiei și a statelor membre legate de problema evacuării personalului medical care operează acum la fața locului uh, Ă, ă, trebuie să vedem care sunt posibilitățile, să readucem acasă pe cei care sunt acolo, cum putem trimite acolo alt personal. De asemenea, banii care uh, sunt puși la uh, dispoziție nu trebuie să provină din asistența pentru dezvoltare, trebuie să fie bani în plus care să ajute aceste state să își creeze o structură de asistență medicală nouă. Dar cred că uh, toate eforturile, dacă vor fi coordonate, vor avea rezultate. Mulțumesc foarte mult, iar acum domnul Schreier. Ja? Ja. Commissaris, dank u wel. Commissaris, sinds de uitbraak van de ebola... Mulțumesc, domnule comisar. De la izbucnirea îmbolnăvirilor cu Ebola. Au existat multe victime în statele afectate din Africa Occidentală. Este posibil să se ajungă până la urmă la un milion de persoane infectate. Oricum, un milion de persoane sunt acum în carantină. Aceste țări întâmpină dificultăți economice foarte mari. Europa trebuie să se gândească cum putem să intervenim ajutând această regiune. În țările de jos uh, se fac demersuri acum pentru uh, găsirea unui vaccin împotriva Ebola. Dar ce putem face pe plan european în acest sens? Nu este suficient să stimulăm proiectele uh, care au poate o mai mică importanță în ce privește riscurile existente. Eu cred că un vaccin împotriva Ebola merită acum atenția noastră concentrată. Mulțumesc. Doamna Miții, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. De la începutul anului, virusul Ebola a dus la moartea a 2500 de persoane și au fost infectate 5000 de persoane în mai multe țări din Africa de Vest. Comisia a făcut bine să sprijine uh, lupta împotriva acestei crize, dar comunitatea internațională nu a făcut suficiente. Aici nu e vorba doar de bunăstarea noastră, e vorba de viețile oamenilor. Acest Parlament și statele membre au datorie față de familiile victimelor și față de propriilor, propriilor cetățeni eh, care s-ar putea afla într-o situație de risc. Cer Comisiei Europene să acorde eh, prioritate majoră acestei probleme de viață și de moarte și să organizeze cât mai rapid o reuniune extraordinară pentru a reacționa la această criză. Măsuri concrete sprijinite de toată lumea sunt eh, necesare pentru a controla epidemia. Nu trebuie să așteptăm ca oamenii să moară cu mile ca să acționăm. Trebuie să ne asigurăm acum că Ebola va fi eradicat de pe um, continentul african și că nu va ajunge niciodată în țarele noastre. Mulțumesc! Grație, signor! Doamna Chienge. Mulțumesc, domnule președinte. Nici o țară nu trebuie lăsată singură, mai ales într-o situație de urgență ca cea a bolii Ebola. Astfel de boli se pot extinde și uh, o fac dacă nu există o acțiune coordonată la nivel internațional. Controlul nu este o opțiune. Uh, trebuie să eliminăm această boală imediat. Acest eveniment tragic, tragic ne arată fragilitatea structurală a sistemelor sanitare a unor, multor țări din Africa. Și acest lucru arată faptul că multe zone din Africa sunt subdezvoltate. Doar prin relansarea unor politici de cooperare și dezvoltare ale Uniunii se vor putea evita pe viitor astfel de tragedii prin lupta împotriva sărăciei care trebuie să devină prioritară și cu noi parteneriate pentru a sprijini crearea de structuri spitalicești de excelență, formarea personalului sanitar uh, pe teren și um, ajutorarea sistemului de um, învățământ. O țară ca Liberia Um, se confruntă cu un colaps al întregii zone a capitalei din cauza lipsei de sisteme de sănătate. Uh, trebuie să sprijinim bunăstarea umanității în această lume globalizată în interesul nostru al tuturor. Mulțumesc! Trecem acum la Catch the Eye. Spune președintele. Aveți fiecare un minut la dispoziție. Mai întâi, domnul Micolașic. Grazie, președinte domnule președinte doamnă comisar stimate colege stimați colegi ebola seamănă puțin cu epidemiile de ciumă din evul mediu. Știm că Liberia, Sierra Leone acum se află în pragul prăbușirii ca stat și, uh, din păcate, uh, numărul persoanelor infectate cu Ebola crește exponențial. Iar medicii nu au găsit până acum uh, un medicament eficient sau un vaccin eficient. Eu cred că și la nivelul ONU trebuie să se lucreze mai intens pentru a găsi

Această epidemie este una din cele mai mari amenințări pe care le-am cunoscut pentru sănătate și vorbesc de o adevărată amenințare aici. Războaiele imperialiste care au fost alimentate de capitalismul militaro-industrial au reprezentat un element, însă există acum și politici de austeritate care reprezintă un adevărat flagel în ziua de astăzi. Țările afectate, Sierra Leone, Congo, Liberia, Guinea și Nigeria. Toate aceste țări uh, s-au aflat sub jugul uh, colonialist și imperialist, iar uh, femeiul a aplicat după aceea rețetele sale neoliberale, ceea ce a dus la consecințe dezastroase. E vorba de țări care acum nu sunt pregătite pentru a face față acestor, acestei epidemii. De aceea, în numele trecutului, Uniunea Europeană și Statele Unite au obligația de a implementa un plan de luptă împotriva epidemiei și ar trebui să notați diferența între Statele Unite care trimit militar și Uniunea Europeană care trimite personal medical. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o audiere a comisarului uh, pentru uh, mediu și uh, ne dorim, de fapt, ca posibilitățile de finanțare în situații regretabile ca cea legată de epidemia de Ebola să poată să crească. Dacă nu avem bani, trebuie totuși să putem să ne mișcăm. Eu cred că pentru viitor însă trebuie să gândim lucrurile mai bine. Nu ă, ne ajută să avem discursuri populiste. Noi trebuie să acționăm mai bine și mai rapid pentru că trebuie să fim conștienți că asemenea epidemii pot să apară și în viitor. Nu are rost să ne lamentăm, trebuie să găsim posibilități pentru a îmbunătăți această situație, pentru a îmbunătăți cercetarea, pentru uh, o dezvoltare în acest sens pe viitor. Domnul Eterici. Domnul Eterici. Mulțumesc. Pe măsură ce vedem evoluția acestei boli și a consecințelor din ce în ce mai grave, cu toții uh, spunem același lucru, cât de groaznică este situația și salutăm munca personalului medical de acolo. Este absolut crucial ca de data aceasta oamenii politici să ofere răspunsurile cele mai bune, să ia măsuri eficiente și ca noi toți să-i susținem pe cei care încearcă să pună capăt acestei probleme. Dar mai mult decât orice, cred că ar trebui să fim uniți și să ne rugăm să um, aducem speranța tuturor celor care suferă de pe urma acestei epidemii și toată susținerea noastră trebuie să fie alături de ei. Cred că este singurul lucru pe care îl putem spune ziua de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, domnul Voit. No, mai, no, mai, Voit. Voit. Sorry, scuzi, o capit L'onorevole Voit. Ja, Frau Kommissar. Da, doamnă comisar, am o întrebare concretă în legătură cu punctul 3 din uh, expunerea dumneavoastră. Ați spus că virusul trebuie să fie combătut și izolat și nu țările și m-am bucurat uh, să aud și m-am bucurat că există companii aeriene europene care încă zboară în aceste țări. Aș vrea să știu dacă Considerați că aveți o răspundere în acest sens sau nu? Pentru că virusul nu se oprește când aterizează la Bruxelles sau la Berlin sau la Paris și dacă și țările noastre ar fi afectate, nu ne-am mai putea ocupa de alții. Deci trebuie să ne întrebăm cine îi cercetează pe aceștia, pot fi verificate avioanele când aterizează, e posibil să fie puse în carantină, cât timp uh, va fi clar că această boală nu uh, Um, acaparează întregul nostru teritoriu, uh, cred că nu este aici locul pentru populism, pentru că nu cred că trebuie ca acest virus să ajungă în Europa, pentru că dacă va ajunge la noi, nu-i vom mai putea ajuta nici pe ceilalți. Doamna Deli. Onoreve Iacobcici. Iacobcici. Poștoane, dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti... Vă mulțumesc Întâi de toate, doresc să mulțumesc tuturor celor care muncesc pe teren în țările afectate de pandemie. Ei încearcă să împiedice propagarea maladiei. Ceea ce însă trebuie să recunoaștem față de noi înșine e că această pandemie ne-a surprins. și dacă acum constatăm că există probleme în coordonarea bătăliei împotriva acestei pandemii pe continentul nostru, dar și în relația cu partenerii noștri din întreaga lume, pentru că nu vorbim de o problemă a Europei sau doar a Africii de vest. Eu sunt pentru investițiile în cercetare și pentru a face tot ce se poate pentru a stopa propagarea pandemiei. Ce... Acum are cuvântul domnul Vermaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem nevoie de medici, experți în, uh, experți în, aceste, în asemenea boli și, dacă va fi nevoie, chiar și de soldați, pentru că Cred că trebuie să combatem într-adevăr acest uh, flagel care vine din uh, vestul Africii. Însă pentru a combate acest flagel avem nevoie de uh, fonduri. ONU și Uniunea Europeană trebuie să treacă la acțiune, avem nevoie de spitale mobile, de medicamente, după cum am spus, de experți, de medici care să uh, pregătească Uh, oamenii la, mm, la fața locului și să îi protejeze pe cei care ajută pe bolnavi, dacă este nevoie, chiar și cu arme. Vă mulțumesc. L'onorevole Iatenmachi. Iatenmacachi. Doamna Iatenmachi are cuvântul. poșa Puhemies, Ebola on. Mulțumesc, domnule președinte. Ebola este la ora actuală unul dintre cele mai mari pericole uh, din lume. Uniunea Europeană și alte organizații internaționale nu au uh, reacționat așa cum trebuie la această epidemie. Virusul a reușit să se răspândească și să se dezvolte. Trebuie uh, să existe acum coordonare între organizațiile internaționale și e păcat că Organizația Mondială a Sănătății nu are resurse proprii pentru a pune capăt acestei epidemii. Sper ca Uniunea Europeană, împreună cu OMS și cu alte organizații internaționale, să uh, lucreze pentru ca până la urmă să nu se poată spune că lipsesc resursele pentru a se combate acest risc. Mulțumesc, domnul Moi, ultimul. Comisarul de Consiliu. Allora, a nome del Movimento 5 Stelle io vorrei portare la solidarietà reprezint mișcarea Cinci stele și aș dori să-mi manifest solidaritatea față de familiile tuturor celor care ajută pe teren pentru salvarea de vieți omenești. Parlamentul a atribuit 150 de eh, milioane donații publice și aș vrea să știu cum sunt gestionate aceste fonduri și unde mai exact sunt varsate. Și în cazul altor dotări, cum sunt în general fondurile utilizate concret. Iar dacă aceste fonduri sunt cheltuite, trebuie știut în ce scop anume. E ceva ce solicităm atât pe plan intern cât și pe plan extern. Doamna Georgieva, pentru 5 minute. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul astăzi și permiteți-mi să încep cu întrebarea dacă Europa a acționat uh, rapid. Din punct de vedere al ajutorului umanitar, răspunsul este clar. Da. Noi am fost primii care am oferit asistență financiară și care am trimis uh, proprii noștri doctori uh, în regiunile respective pentru a-și risca viața și pentru a atrage atenția asupra acestei epidemii. Deja din luna martie, de când a început uh, această epidemie, am uh, transmis un mesaj foarte clar. Situația este una gravă, trebuie să acționăm într-un mod coordonat. Deja din luna august, împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, am discutat uh, stat, uh, cu, despre statele membre, despre activarea uh, mecanismului de protecție civilă, cerând uh, Uh, sprijin pentru comunitățile afectate. Deseori, comunitatea, um, comunitatea celor care oferă ajutor umanitar um, simte pericolul înaintea, uh, restul, înainte ca restul lumii să înțeleagă cât de gravă și cât de periculoasă este o situație. Dar comunitatea internațională întregimea sa nu a răspuns suficient de repede, uh, mai ales apelurilor uh, transmise de medicii care se aflau la fața locului și apelurilor uh, medicilor fără frontiere, organizația care s-a aflat la fața locului de la bun început. Dacă este să fiu sinceră, a trecut puțin timp până când chiar și Organizația Mondială a Sănătății a uh, recunoscut gravitatea situației și faptul că este nevoie de un răspuns cât mai rapid. Aș dori să laud statele membre ale Uniunii Europene pentru că în ultimele săptămâni am văzut o accelerare a răspunsului din partea statelor membre și vă pot da exemplu Austria care a transmis uh, echipamente de protecție, Italia uh, spitale uh, mobile, Regatul Unit și Franța, care au pus la dispoziție un număr mai mare de, de paturi. Uh, Ungaria, asistență în uh, produse, în natură. Spania a oferit de asemenea unități de urgență, a, tri- a trimis unități de urgență în Sierra Leone. De asemenea, personalul militar încearcă de asemenea să înțeleagă cum pot să ajute la consolidarea capacităților de evacuare amintită de mulți dintre dumneavoastră. Drept urmare, acum asistăm în cele din urmă la o mobilizare globală. Însă trebuie să rămânem în continuare um, concentrați, pentru că în ziua de astăzi suntem martorii mai multor crize care uh, sunt în concurență cumva. Cu to- discutăm despre uh, epidemia de Ebola care se află pe, și pe lângă această situație gravă mai există situația din Irak, din, uh, din Siria, din Sudanul de, de Sud. Și cei care dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră a spus că avem nevoie de flexibilitate suplimentară, bugetară, astfel încât să putem redirecționa fonduri înspre acțiuni imediate care pot uh, salva vieți și pentru a reduce costuri, costurile răspunsurilor pe viitor. E bine, sper că vom reuși să obținem uh, această flexibilitate într-o lume tot mai vulnerabilă cât mai repede posibil. Domnule Deva, m-ați întrebat cum se răspândește acest uh, virus. E bine, prin intermediul cimpanzeilor infectați, uh, prin intermediul gorilelor uh, infectate și așa mai departe, și uh, prin contactul cu aceste animale, dar nu considerăm în acest moment că există un pericol pentru, pentru restul lumii, pentru că, pe de-o parte, aceste animale nu sunt transportate în alte părți ale, ale, ale lumii, sau cel puțin aceasta este varianta uh, experților, medicilor în acest domeniu. Și apoi, dacă deschiderea um, porților, călătorilor înspre Europa este sau nu un risc. Vă spun un lucru pe care poate nu-l știți. Uh, medicii fără frontiere nu cunosc niciun singur caz a unui uh, uh, membru al acestei organizații care să fie infectat cu acest virus și ei sunt acolo prezenți. Deci, acest virus poate fi controlat. Este suficient să te speli pe mâini, um, să te dezinfectezi înainte de a uh, te urca într-un avion și sunt măsuri care sunt luate deja de companiile aeriene. Deci dispunem de măsuri de prevenire și nu ar trebui să ne îngrijoreze faptul că uh, păstrarea canalelor de comunicare uh, și de transport deschisă cu această regiune a lumii ne va pune în pericol. Uh, din potrivă, dacă ne retragem personalul care uh, lucrează în zona respectivă, în această situație, epidemia va exploda și abia atunci pericolul pentru noi s-ar putea să devină unul real. Pentru că um, cu cât durează mai mult uh, combaterea acestei epidemii, cu cât va crește riscul ca acest virus uh, să treacă prin mutări periculoase pentru noi. Știm foarte bine că se lucrează la tratament și la un vaccin, astfel încât să îi putem ajuta pe cei care sunt infectați deja. Însă, trebuie să fim sinceri, cantitățile a acestor medicamente sunt limitate, drept urmare, astăzi nu putem ajuta pe toată lumea. Tocmai de aceea trebuie să depunem toate eforturile necesare să combatem acest virus la origini și să îl combatem în cel mai agresiv mod cu putință. Și ultimul meu uh, punct se referă la coordonare. Sunt cu totul de acord. Coordonarea salvează vieți. În cele din urmă dispunem de un uh, mecanism puternic de coordonare din partea Națiunilor Unite uh, cu domnul Navarro, care este un foarte bun profesionist și cu ceilalți medici implicați. Însă și contribuțiile noastre trebuie să fie coordonate, pentru că nu trebuie să uităm că avem 28 de state membre și Comisia Europeană. Dacă toți încercăm să ajutăm în mod individual, exercităm presiuni um, de care nu este nevoie asupra uh, medicilor care salvează uh, vieți astăzi. Și încerc scuze că mi-am uh, depășit timpul alocat, însă aceasta este ultima propoziție și mă, sunt mândră să recunosc că anul trecut, cu sprijinul dumneavoastră, am creat centrul de, de furnizare de, de ajutor umanitar, care acum funcționează foarte bine. Vă mulțumesc. Mulțumesc, la cuvântul Consiliului domnul de la Vedova. Deputații, deside... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Am să am grijă ca la Consiliu combaterea Ebola să rămână prioritară. Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar Gheorgheva și Comisiei Europene pentru munca depusă. Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru claritatea cu care și-a reiterat angajamentul pentru acțiuni concrete. E clar că există necesități pe teren, e nevoie de personal medical, de experți, de spitale și așa mai departe. Condițiile sanitare indică în mod clar către o urgență sistemele sanitare uh, din uh, țările afectate sunt la pământ. Sunt și probleme de nutriție, de cultură, de guvernanță și de securitate. Toți acești factori pot uh, reprezenta o sursă de instabilitate și pot contribui la răspândirea acestei epidemii. Pregătirea acestor inițiative trebuie să vizeze toate statele africane, începând cu cele Uh, cu cel mai mare grad de risc. În 24 martie, la adunarea generală a ONU, ministrii afacerilor externe ai statelor UE și omologilor internaționali vor discuta și vor uh, coordona reacții la criză. Va trebui să avem grijă să combatem uh, pericolele sanitare transfrontaliere. Serviciile sanitare din Uniunea Europeană cunosc posibilitatea sosirii unor pacienți infectați cu virusul Ebola. Se face tot ce se poate ca să fim pregătiți pentru acest moment, chiar dacă la ora actuală riscul ca uh, cetățenii care au uh, reședința în UE și cei care sosesc din state afectate de această epidemie este mic. Mulțumesc! Înainte de a trece la următoarea dezbatere, aș dori să închei și am să vorbesc în franceză, spune președintele. Uh, lista în ceea ce privește procesul verbal, articolul 192 din regulamentul de procedură, punctul 3. Dacă procesul verbal este